Mes chers collègues, bonjour. Vim van de Kamp, bonjour. Bună ziua, dragi colegi. Domnule Vim van de Kamp, bună ziua. Et on y va. Alors, L'ordre du jour peut être adopté s'il n'y a Putem să adoptăm ordinea de zi dacă nu sunt obiecțiuni. Se pare că nu. Comunicări din partea președintei, nu am nimic să vă spun astăzi în acest sens, așa că trecem imediat la voturi. O să vedem dacă avem quorumul care se întrunește. Putem să facem un vot de încercare. Am deschis votul vous avez toute euh, l'information là-bas. Je ferme le vote. Tout est en ordre. Nous sommes... Am închis votul. Totul e în regulă. Foarte bine. Începem așadar cu, romul, cu raportul ICAUT. Promovarea folosirii energiilor din uh, surse regenerabile. Compromisul 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificare. Nicio problemă. O să facem acest lucru. Verificăm. Am deschis votul electronic. Votul s-a închis. Nouăsprezece pentru să adopte acest compromis, dragi colegi. Mi-am uitat cartela de vot. Vă rog să mă contabilizați ca atare. Sunteți pentru sau împotrivă? Chiar dacă sunteți împotrivă, să știți că toți adoptă acest compromis. Bun, continuăm. Adăugirea de la compromisul 7. Cine este pentru? Domnule Van de Camp, păreți pierdut. Ce se întâmplă? Numai ce am început. Dacă acum sunteți pierdut, ce facem mai încolo? Haideți. Eu o adăugire. Mi? Set. Set. Merci, Victor. <laughs> Allez, qui est pour? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Nu se adoptă, dar o să verificăm. Am deschis votul. Nu se adoptă la un vot de diferență. Trecem acum la Consola mea nu funcționează. Am votat, dar nu s-a registrat votul meu. Domnule Taylor, Domnule Taylor, chiar dacă votați pentru, să știți că suntem la limită 18 la 18, deci cade. din sală. Putem să reluăm votul? de eh. Alors, mes chers collègues, il n'est que 9h09. Dragi colegi, este ora 9 și 9 minute. Numai ce am început. Există niște reguli. Zvarza. Bine că interpretul trebuie să fie țuț și țaiți, știi, cu mintea sharp și ăștia... Will... Chiar dacă revotăm, tot același rezultat, să știți. Adăugirea de la 7, vă rog.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 ensemble. Eh, eh, eh. votul s-a închis. On va pas commencer à dire qui était là, qui était pas là. Une fois que le vote est fermé, une fois le vote... Nu mai contabilizăm prezența. Dacă votul s-a închis, s-a închis. Articolul 102. Amendamentul 102 se corectează, doamna președinte. Pentru, împotrivă, abțineri, 102 e respins. 104. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 110. Pentru, împotriva, abțineri. 110 este respins. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotriva abțineri 117 se adoptă. Text original pentru împotriva abțineri acesta se adoptă. Amendamentul 124 pentru împotriva abțineri Respins 124. 125 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 119 și 128 identice. Nu, 119 și 126 se corectează, doamna președinte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu mi este clar. Deschid votul electronic. Nouăsprezece la 19 se respinge. Haideți. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins 127, 128 pentru, împotrivă, abțineri, 128 e respins, 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă Compromisul 3A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Verificare. Am deschis votul la compromisul 3A. Votul s-a închis. Acesta este respins. 3B. Compromisul 3B pentru, împotrivă, abțineri. Verificări. Doriți verificări? Eu cred că se adoptă, dar deschid votul. Am închis votul. Douăzeci la nouăsprezece. Se adoptă. Comprom continuăm cu compromisul 4. Doamna Iuto. Nu, nu merge cartela mea de vot. Putem eventual să verificăm și cu vot uh, normal? Ce ați votat? Pentru. Bun. E în regulă. 3B se adoptă. Continuăm. Poate ar trebui să vă așezați în altă parte, doamna Iuto. Bun. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 146 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 147 pentru, împotriva, abțineri Cred că se adoptă, dar am să verific. Deschid votul. Votul s-a închis. Acest amendament este respins. E vorba... Da. Următoarele amendamente în bloc. Până la 154. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Votăm cu vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respinse. Mergem mai departe. Amendamentul 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, Respins 155. 156 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 157 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 158 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 158. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 161 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 162 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. 163 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Supun la vot. Deschid votul la 165. Verzi, aveți un uh, vot în plus. Nu eu. Bun. 165. Am închis votul. Și se adoptă. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Doriți o verificare? Am deschis votul. Votul s-a închis. 166 este respins. Continuăm așadar cu 192. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 5 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 195 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 198 pentru. împotriva Abțineri? Nu este clar. Deschidem votul la 198. Am închis votul. Respins. Amendamentul 28 pentru. Împotriva. Abțineri. La limită. Verificăm cu vot electronic. Am deschis votul. La amendamentul 100, la 28. Votul s-a închis, e respins. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 201 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 202. Verificați. Doriți să verificăm? Deschidem votul la 201. Votul s-a închis. Și este respins. 202 pentru, Împotriva. Abțineri. Respins. 203 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Verificăm. Am deschis votul. Votul s-a închis și este respins. Trecem la 208 pentru. Potrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Verificăm la 208. Respins. 109. Împotrivă. Abțineri. Respins. 210 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 211 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm. Deschid votul la 33. Am închis votul și se adoptă. Votăm un bloc 34, 35 și 36. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Sunt adoptate cele trei amendamente. Amendamentul 38 uh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Am deschis votul la amendamentul 38. Închis votul. Nu se adoptă amendamentul uh, acesta. 39 pentru, împotriva, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri și este respins, dar veți dori să verificăm probabil. Așadar am deschis uh, votul. La amendamentul 40. Votul s-a închis și este respins 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 42 pentru, abțineri, se respinge. Verificăm? Haideți să verificăm. Deschid votul la amendamentul 42. Închis votul. Și este respins. Aha. Ne mișcăm bine. Doamna Voivodalon, suntem la 43. Pentru împotriva abțineri? Mi-e teamă că a fost respins acesta. Verificare. Am închis votul acum. Amendamentul acesta este Respins. 44 pentru. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 46 Am închis votul. Și se adoptă. Se mai întâmplă. Haideți să continuăm amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 54 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 54, deci am închis votul. Se adoptă. pentru, potrivă, abțineri, respins. Doriți verificare, doamnă Grapini? E dreptul dumneavoastră. Am deschis votul. Am închis votul. și este respins. Așadar, 57 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Verificăm 57. Am închis votul. și se adoptă 58. Împotriva, abțineri, respins. 59. Pentru. Împotriva, abțineri. Mi teamă că nu, este respins. Doriți verificare? Haideți. Am închis votul. Și este, într-adevăr, respins acest 58. Doamne Grapini, trebuie să aveți încredere în mine. Haideți. Ia. 61. Continuăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Uh, doamna uh, uh, Rovodalon nu face o cerere, deci acceptă această cerere. Deschide votul. Votăm amendamentul 61. S-a închis votul. Amendamentul 61 se adoptă. Dar încă o dată, vă rog, aveți încredere în mine. Continuăm. Amendamentul 62. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 63. Cine e pentru? Nu, ce scuze. Amendamentul 64, spune președinta. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 65 se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Îl supunem la vot pentru că nu e foarte clar. Deschidem votul pentru amendamentul 2. Je ferme le vote et l'amendement 2 est rejeté. Se respinge. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 66 se adoptă. Amendamentul 69. Pentru împotrivă, abțineri, amendamentul 69 se adoptă. Preferați să verificăm, doamna Grapini? Suntem de acord la tot. bine. Amendamentul 70, pentru, împotrivă, abțineri, amendamentul 70, prefer să-l verificăm. Chiar asta voiam să spun și eu. Deschidem votul la 70. S-a închis votul. Amendamentul 70 a fost respins. 71 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 71 se adoptă. Amendamentul 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 72-ul se adoptă. Amendamentul 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O să verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Amendamentul 73. E clar că e adoptat. Amendamentul 74. Acum cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 75. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 75 este respins. Spune președinta. Amendamentul 76. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 76 se adoptă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 77 se adoptă. Amendamentul 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 78 se adoptă. Amendamentul 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 79 se adoptă. Trecem acum la amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 3 este respins. Preferați să verificăm? Bine, deschidem votul la amendamentul 3. Închidem votul. Amendamentul 3 a fost respins. Amendamentul 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 81 se adoptă. Amendamentul 80. Pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 80 este respins. Amendamentul 4. Contre. Împotrivă, abțineri. Amendamentul 4 a fost respins. Amendamentul 43, uh, o, 83. Se adoptă. Amendamentul 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 84 e respins. Amendamentul 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 85 se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 5 este respins. Amendamentul 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 86 este respins. Haideți să verificăm totuși. S-a deschis votul la amendamentul 86. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. A fost respins. Amendamentul 88. Pentru. Împotrivă. Nu-i foarte clar. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Amendamentul 88 se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 6 este respins. Amendamentul 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 89 se adoptă. Amendamentul 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 90 este respins. Amendamentul 91 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 91 este respins, spune președinta. Amendamentul 92 pentru. Împotrivă abțineri. Amendamentul 92 se adoptă. Amendamentul 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 93 se adoptă. Amendamentul 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 94 se adoptă. Amendamentul 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Deschidem votul la amendamentul 95. Deci- S-a închis votul? Se adoptă. A, respins, spune președinte, am cer scuze. Amendamentul 95 a fost respins. 96 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 96 se adoptă. Amendamentul 97 pentru. Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 97 se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 7 e respins. Amendamentul 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 98 a fost respins. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 8 a fost respins. Și acum trecem. Vă rog, doamna uh, Rovodalon, votul al doilea, la compromisul 7, au fost uh, uh, colegi prezenți uh, care nu au fost uh, adoptați. E un vot cheie pentru noi. Deci aș dori să vă rog să refacem acest vot de adăugire la compromisul 7 sau dacă nu, votul final va avea consecințe. Alors, On va, on va essayer d'arrêter les pourparlers entre vous. Vă rog să uh, încetați discuțiile între dumneavoastră. Doamna Anderson, mă întreb dacă nu am putea să uh, avem o clarificare care este regula legată de prezență. Deci, ce, prevăd, uh, ce prevede regulamentul? Președinta, avem aici două aspecte. Dacă președintele spune că votul s-a închis, atunci votul s-a închis. Asta este regula. Vă rog. Îmi cer scuze, doamnă președinte, dar chiar și la plen Oratorul este întrerupt. Deci chiar la plen, doamnă președinte, președintele întreabă sistematic colegii dacă a votat toată lumea. Și cred că e modul cel mai bun de a uh, acționa pentru că există o serie de motive pentru care uh, cineva nu a votat. De exemplu, cineva a uitat să uh, apese pe Uh, buton sau nu și-a dat seama că se trece la votul electronic. Deci, eu aș dori să uh, îi uh, rog pe președinte să întrebe dacă toată lumea a votat. Președinta, nu o să relansăm dezbaterea, dar cel mai bine ar fi să dăm uh, uh cuvântul grupurilor politice timp de un minut, pentru că nu vreau să uh, avem întârzieri. Domnul ca acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă reamintesc că a fost al doilea vot, deci am repetat deja votul, a fost foarte clar, s-a spus se deschide votul, votul s-a închis, votul a avut loc și după ce președintele a hotărât uh, care este rezultatul votului, socialiștii au luat cuvântul a venit doamna Țapardel, nu avea uh, cartela de vot, votul se închisese. Am fi putut să repetăm votul de trei ori de patru, de cinci ori ar fi putut să vină colegi în sală uh, pe, pe rând. Votul a avut loc de două ori, uh, deci eu consider că ar trebui să dăm dovadă de politețe unii față de alții și să punem capăt dezbaterii, pentru că votul a avut loc, uh, s-a închis votul, uh, cartela de vot uh, nu a fost introdusă în consolă, nu putem să continuăm așa, cu tot respectul pe care îl datoresc Claudiei. Nu putem vota de fiecare dată când vine cineva în sală. mulțumesc, domnul Telișca. Dumneavoastră, după aceea, doamna Foster, mulțumesc. Un adult Uh, trebuie să poată să citească documentul. Uh, votul începe la ora 9. Deci trebuie să vină toată lumea la ora 9, nu la 10 minute după ce a uh, început votul. Un copil trebuie să fie la 9 la școală și dacă adulții nu sunt în stare să se comporte ca copii, asta este, îmi pare rău. Vă rog, fără aplauze, spune președinta, avem dreptul să întârziem eu știu ce vorbesc. Vorbesc în numele meu, mai ales în misiune. Știu cei care au fost cu mine în misiune. Doamna Foster. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu cred că am experiența cea mai vastă în această comisie. Nu cred că regulile s-au schimbat din 1999 încoace, poate nu în același loc. În orice caz, regulile sunt foarte clare. Cu toții ne-am am dat uh, năvală, cu toții a, ni s-a întâmplat la plenară sau la comisii să dăm uh, buzna, unora ni s-a întâmplat uh, să ratăm un vot pentru că aveam altceva de făcut. Dar în orice caz, trebuie să fii prezent în sală, trebuie să fii la locul tău, la locul alocat și trebuie să fii pregătit de vot. Mm, nu cred că trebuie să fim duri cu copiii, dar sunt de acord cu Pavel Telicica. A fost a treia oară când am uh, votat. Deci am organizat un prim vot, după aceea am vrut să verificăm votul și după aceea au mai sosit uh, două persoane în sală și, doamnă președinte, cred că le-ați dat timp suficient ca să voteze. Deci, din păcate, uh, de această dată cred că trebuie să acceptăm rezultatul votului și, așa cum am spus, ar trebui să încercăm să facem un, un efort uh, legat de punctualitate. Mulțumesc! În orice caz, cred că ar fi bine să continuăm. Mulțumim foarte, Foster. Doamna Kilenen, doriți să luați cuvântul? Doamna Kilenen. Nu, n-am cerut cuvântul. Mulțumesc, iată care este decizia președintei. După ce președinta a închis votul, votul rămâne închis. Nu mai revenim asupra acestei decizii. Deci, supunem la vot întregul raport. Acum deschidem votul. Votul final, vă rog. Fermez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 vous sortez en silence. Cei care doresc să părăsească șala de sedință sunt rugați să o facă liniște pentru că noi ne continuăm lucrările. Încă o dată vă rog, dacă doriți să discutați, o faceți în afara, în afara sălii de ședințe. Continuăm acum. cu strategia europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative. Raportorul nostru este domnul uh, Ujeli. Președinta, îmi cer scuze, dar nu se mai poate așa. Dacă vreți să discutați, vă rog să ieșiți în afara sălii. Mulțumesc. Allez, nous continuons. Continuăm acum. Sur ce rapport, je vais laisser la parole à notre rapporteur et puis seront suivies les prises de parole. Dau cuvântul raportorului, după care dau cuvântul reprezentanților uh, grupurilor politice. Domnul Uileri, aveți cuvântul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszöntöm a... Foarte mult, doamnă președinte. Bun venit, dragi colegi! Aș dori să salut um, experții și organizațiile de expert, experți care au participat la uh, dezbaterea pe care am uh, organizat-o uh, Uh, pe marginea acestui uh, raport și aș dori să urez bun venit și grupului de vizitatori din Ungaria care ne onorează cu prezența. E foarte clar că sunt foarte interesanți. Am uh, două grupuri, de fapt. Avem un grup de studenți și unul din, de, de pensionate la Parlamentul Pensionarilor din Ungaria. Nu trebuie să aplaudați pentru că doamna președinte ne ceartă. Eh, încă o dată vă rog să vă eh, atașați centurile pentru că vom vorbi de viitor, de viitorul care se mișcă cu o eh, viteză aiuritoare și sunt sigur că vom schimba în mod radical sistemele noastre de transport, cultura de transport, automobilele, felul în care circulăm și așa mai departe. La Comisia de Transporturi am discutat despre acest subiect de mai bine de 10 ani încoace. Cum putem Uh, trata sistemele inteligente de transport, cum le putem include în viața de zi cu zi a cetățenilor. Uh, sunt sigur că toată lumea uh, visează la mașina în care nu există șofer, în care doar se apasă un buton, o mașină care te duce unde vrei. În urmă cu câțiva ani era un subiect care ținea de science fiction, părea că nu este realizabil, însă Deși raportul meu nu discută despre acest subiect și aș dori să subliniez acest lucru, însă raportul pune baza pentru punerea în aplicare a unor sisteme inteligente care să ne permită să trăim într-o uh, lume în care există um, sisteme de transport inteligente cooperative. Colegii au fost uh, foarte activi la consultări. Aș dori să mulțumesc colegului Atila Benedict. M-a ajutat foarte mult. Au fost uh, mai bine de 60 de părți interesate care uh, au venit din SUA, din China, Israel, Berlin și din alte părți ale lumii. Mulți experți și multe organizații de experți și-au adus contribuția la acest raport. Vorbim de fapt despre un sistem în care uh, mașinile comunică uh, constant între ele. Sistemele comunică între ele uh, și această comunicare ne-ar putea permite să evităm accidentele. Există mii de decese pe Uh, șosele anual și această, uh, deci primă prioritate pentru noi este securitatea transporturilor. Și apoi și uh, o a doua prioritate o reprezintă pentru noi înlesnirea sistemelor de transport. Gândiți-vă că în câțiva ani vom avea mașini complet noi pe șosele, pe străzi, care comunică între ele, care comunică cu sistemele care se află pe marginea drumului, de exemplu, și care mai comunică și cu centrele de control al traficului, non-stop. În orice caz, mașina comunică cu, cu tot, toți acești actori când uh, circulă, când este în circulație. Ce înseamnă acest lucru? Am putea să evităm, să excludem erorile umane, am putea ține cont și de meteorologie, de starea vremii. Dacă un interv- uh, intervine un accident, atunci uh, sistemul poate trimite imediat informații în legătură cu locul uh, Uh, unde a avut loc uh, accidentul uh, serviciilor de ambulanță și altor servicii. Și dacă este și o pană de curent, de exemplu, serviciile E o revoluție, e o revoluție cu adevărat. Dar, în orice caz, aș dori să vă spun că Europa, din păcate, rămâne în urmă dacă ne uităm la uh, instituții sau la dezvoltarea tehnică, ne dăm seama că am rămas în urmă față de SUA și față de China, care recuperează foarte uh, repede decalajele, vine repede din urmă. Uh, și deci ne-am dorit să avem cât mai repede un astfel de sistem în UE, dar mă întreb cum am putea, în condițiile în care, chiar între statele membre, există prăpăstii foarte mari, diferențe foarte mari de dezvoltare. Eu uh, pot vorbi de țara mea, de Ungaria. Bineînțeles că nu putem face o comparație între uh, centrul orașului Budapesta, de exemplu, și nivelul de dezvoltare de acolo și uh, Uh, o altă localitate care se află doar la 150 de kilometri de Budapesta. Deci chiar în interiorul unui stat membru există diferențe imense și acest lucru este valabil pentru toate statele membre. Deci, dragi colegi, acest raport este un uh, subiect fierbinte, am putea spune așa, Practic, toți uh, actorii din acest domeniu sunt uh, foarte activi, producătorii de mașini și alții, dar în orice caz va trebui să luăm o decizie în legătură cu viitorul și decizia pe care dorim să, o, uh, uh direcția pe care dorim să o luăm. Aș dori să mulțumesc Comisiei Europene care a fost uh, mereu disponibilă. Aș dori să mulțumesc Uh, de fapt, doream să spun că DigiMove a ajutat foarte mult uh, persoana competentă de la comisia noastră. De asemenea, am cooperat foarte bine cu LIBE, cu IMCO. Uh, toți acești colegi și-au câștigat mulțumirile mele. Am avut platforma ITS, uh, un grup de experți care a, ne-a trimis un raport foarte important care a uh, sintetizat uh, <clears throat> activitatea a opt grupuri de experți și apoi GIER uh, 2030, un alt grup de experți care se ocupă de conectivitate, electrificare și automatizare. Mai există și alte inițiative și programe de dezvoltare care merg în paralel. Ce trebuie să facem? Uh, să facem legătura, uh, să fim o interfață între toate aceste industrii, telecomunicații, de transport, industria informatică, toate aceste uh, branșe industriale trebuie să coopereze pentru ca aceste sisteme de transport inteligente să uh, devină realitate și pentru ca noi să ne adaptăm la uh, ultimile uh, evoluții tehnologice. Deci, încă o dată, cooperarea este cuvântul cheie. Cooperarea între statele membre deci toate statele membre ar trebui să uh, facă parte din programul uh, legat de uh, șosele. Nu o să intru acum în toate detaliile pentru că raportul este destul de lung, dar aș dori să mai menționez încă ceva. Au fost, uh, probabil că vor uh, apărea câteva schimbări față de uh, propunerea comisiei. Eu aș dori să mergem chiar mai repede. Sunt de acord cu direcția, cu făgașul pe care ni l-a propus uh, Comisia Europeană, sunt de acord cu el și în calitate de membru socialist uh, aș dori să subliniez încă o dată că nu putem introduce noi tehnologii în Uniunea Europeană care să nu fie uh, la dispoziția tuturor cetățenilor europeni. Nu pot să accept uh, sisteme noi uh, de care să se bucure doar uh, Uh, cetățenii bogați din statele membre bogate ale Uniunii Europene. Trebuie să ajungem la ultimul cetățean din Uniunea Europeană. Toate regiunile, toate microregiunile, toți cetățenii care trăiesc uh, pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să beneficieze de această nouă revoluție industrială și de, de aceste noi sisteme uh, noi punem preț pe viața lor la fel ca pe viața oricărui cetățean bogat dintr-un stat membru bogat. Trebuie să asigurăm aceeași protecție pentru toți uh, cetățenii protecție de uh, accidente. Deci am menționat deja securitatea, conectivitatea, priorități uh, pentru noi. Aș dori, doamnă președinte, să mulțumesc pentru faptul că avem o uh, nuanță verde foarte importantă în acest uh, raport, pentru că e foarte important să vorbim și despre protecția mediului, de povara asupra mediului și cum putem să o reducem. Uh, nu trebuie să uităm nici protecția datelor și cybersecuritatea. Am discutat foarte, foarte mult despre aceste subiecte. Gândiți-vă doar la volumul imens de date pe care îl vor transmite toate aceste mașini anumite părți terțe ar putea să preia aceste date și să le uh, folosească în mod uh, abuziv sau chiar în uh, scop comercial, poate să le pirateze și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte prudenți. Aș dori să evidențiez aliniatul 15, unde vorbim de ETSI și sistemul ETS G5 și sistemele mobile care deja există pe piață. Uh, Uh, e o rețea care există deja pe piață, sunt foarte importante, dar în paranteze am menționat și uh, rețele uh, sau o rețea viitoare. În orice caz, o să fac schimbări pe baza discuțiilor cu experții pe care le-am avut recent. Pentru că ne-am dat seama că e important ca aceste tehnologii să poată comunica între ele. Și aș dori să vă mai atrag atenția asupra unui alt aliniat, aliniatul 20, care merge chiar mai departe decât uh, CITS. Din păcate, nu am reușit să venim cu o soluție acceptabilă pentru toate părțile. E cadrul legislativ care ar trebui să acopere întreaga Uniune Europeană și care ar trebui să creeze interoperabilitate pe, întreaga, uh, pe întregul teritoriul Uniunii Europene avem nevoie de texte legislative care să creeze condiții și reguli egale sau uh, un acces liber uh, la uh, datele uh, mașinii. Dar în același timp inovarea, protecția consumatorilor și uh, competiție, uh, concurență echitabilă ar trebui să fie uh, evidențiate. O să depun în orice caz multe amendamente, de exemplu legate de transportul urban, de traficul uh, în orașe, de uh, bicicliști, de pietoni sau de motocicliști. E vorba de utilizatori vulnerabili din sistemele de transport și trebuie să ținem cont și de ei. Dragi colegi, în orice caz, sunt uh, sigur că o să primesc multe amendamente, le aștept cu nerăbdare, pentru că asta denotă că toată lumea e interesată de acest subiect. Mulțumesc foarte mult și sunt deschis la sugestii. Mulțumim, domnule raportor. Mulțumim domnului Uihei. Aș dori încă o dată să urez bun venit grupului de vizitatori, membri ai Parlamentului de uh, Pensionari din Ungaria, care reprezintă asociațiile de pensionari din Ungaria, la inițiativa domnului raportor, încă o dată vă urăm bun venit, un călduros bun venit la comisia noastră. Allez, nous ouvrons tout de suite le débat. Începem dezbaterea cu doamna Verkenen. Aveți cuvântul. Madam Chairman, uh... Doamnă președinte, stimați colegi, îi mulțumesc raportorului pentru prezentarea făcută și pentru proiectul de raport. Sunt de acord că este un subiect foarte important. Așa cum știm, industria de autovehicule e una dintre sau cea mai mare industrie din Europa și e important să avem un rol de conducere și pe acest domeniu. Știm că SUA și China se dezvoltă foarte repede. Dacă ne uităm la sistemele informatice ETS de acolo, e clar că trebuie să facem pași înainte sistemele inteligente de acolo. E de asemenea industria care își aduce aportul cel mai mult la economia noastră europeană, de aceea e important ca industria producătoare de mașini să se dezvolte pe uh, digitalizare. De aceea trebuie să ne asigurăm că există contextul potrivit să prospereze. Strategia Comisiei, în linii mari, este una foarte bună. E o bază foarte bună pentru munca viitoare în domeniu. Cred că elementele principale din strategie pot fi salutate și e nevoie de ele astfel încât să avem aceste autovehicule conectate și cooperative până în 2019. E de asemenea un pas important pentru străzi mai sigure și un mediu mai înconjurător mai curat. Dacă putem folosi noi tipuri de digitalizare în transport, înseamnă că vom avea un transport, un sistem de transport mai sigur și mai eficient. E un lucru de care avem nevoie, pentru că știm că în transport numărul de autovehicule crește foarte mare în toată Europa, așa că avem nevoie de aceste elemente noi. Cred că ar trebui ca raportul să îl facem un raport al nostru, să avem mai multă ambiție. Mi-aș dori să avem niște obiective concrete, un calendar concret despre cum vom proceda, care sunt pașii pentru următorii ani. Eu sunt pentru o strategie bazată pe acea comunicare hibridă, acea abordare, să existe și tehnologii complementare de comunicare. Cred că acoperirea, stabilitatea conexiunilor și legăturilor, toate acestea trebuie să fie garantate. Un punct foarte important menționat și de raportorul nostru e că Există anumite elemente care trebuie să fie analizate cu atenție și anume cibersecuritatea și protecția datelor. După cum știm, protecția datelor personale și a vieții private sunt unele dintre cele mai importante lucruri de aici. Utilizatorii trebuie să aibă dreptul să-și controleze datele. Însă, în același timp, aș sublinia același punct pe care l-a subliniat și raportorul, aliniatul 20 Trebuie să găsim o cale prin care să ne asigurăm că părțile interesate au acces la datele din interiorul vehiculelor și resurse sunt foarte importante pentru inovare și trebuie să găsim echilibrul cel bun. Dacă ne dorim să încurajăm inovarea în Europa, înseamnă că trebuie să avem acces la date și acces la datele din vehicul, in vehicle data. Sunt lucruri foarte importante pentru sistemul de transport. Apoi noi servicii, cercetare transfrontalieră, proiecte pilot. Pentru toate acestea trebuie să fie garantată finanțarea. Comisia trebuie să se asigure că industria de mașini va rămâne angajată în intențiile sale de a începe folosirea la scară largă a vehiculelor dotate cu CITS. În implementarea măsurilor strategiei e nevoie de reglementare. Această nevoie de reglementare trebuie bine evaluată. Trebuie să fim foarte atenți să nu suprareglementăm acest sector. Trebuie să fim atenți acolo unde e nevoie de reguli, acestea să încurajeze inovarea. Însă cel mai important e că încercăm să sprijinim o abordare prin care se ajunge la un cadru inovator și foarte bun pentru sector. Nu ar trebui să subminăm importanța pe care o are legislația națională, care trebuie să fie actualizată și promovată. În multe state naționale Legislația nu e atât de actualizată, nu e foarte favorabilă inovării, de aceea trebuie să încurajăm statele membre să își preia și ele rolurile și alte părți interesante. Așa că acest ITS e într-adevăr un uh, efort comun. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorul, cu toți colegii, astfel încât să avem o strategie foarte ambițioasă și din partea Comisiei de Transport. Din păcate, am un zbor de prins, așa că nu pot să rămân pe parcursul întregii discuții, însă colegii mei foarte activ vor participa la discuție în continuare. Mulțumim, doamnă Virkunan și acum are cuvântul domnul Demesmacher. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu sunt raportor din umbră Însă, în mod foarte clar, acest subiect e unul foarte interesant, raportul este unul foarte interesant, de aceea țin să-i mulțumesc raportorului pentru această abordare foarte bună. Sunt convins că în acest Parlament vom reuși să emitem un semnal foarte puternic. Trebuie să fim ambițioși, trebuie să arătăm că suntem adevărați pionieri în ceea ce privește sistemul cooperativ inteligent aceste sisteme CITS care sunt importante pentru eficiență, pentru siguranță și pentru confort în ceea ce privește transportul. Însă, pe termen lung, cred că va trebui să analizăm și posibilitatea ca aceste sisteme să fie integrate și în sistemul de transport intermodal. Raportorul a spus într-un mod foarte corect cât de importantă e interoperabilitatea, protecția datelor personale, legătura cu diferitele sisteme. Cred că avem nevoie de un cadru juridic, un cadru juridic care să ofere certitudinea juridică, care apoi să promoveze investițiile. Și apoi, foarte pe scurt, aș dori să subliniez faptul că industria noastră constructoare de mașini are o dimensiune internațională. Trebuie să discutăm cu partenerii noștri comerciali cei mai importanți, astfel încât comerțul internațional cu autovehicule să fie cât mai echitabil posibil. Mai am multe alte comentarii și voi depune și amendamente. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Demesmacher. Și acum are cuvântul domnul Van Miltenburg. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua în limba engleză. În primul rând, vreau să-mi exprim mulțumirile față de raportor pentru un um, proiect de raport excelent, într-adevăr excelent, care setează prioritățile corecte și sunt de acord că trebuie să subliniem protecția datelor personale, vieții private, cibersecuritatea și tehnologia în toate rapoartele noastre. Și acest lucru merge mână în mână cu acest proiect de raport al raportorului controlului. De asemenea, în intervenția sa ne spunea că raportorul că ar trebui ca Comisia să facă repede un cadru juridic astfel încât să se ajungă la interoperabilitate în întreaga Uniune Europeană, ceea ce apare la aliniatul 20. Sunt în totalitate de acord și aici trebuie să dăm dovadă de multă ambiție. Consider că CITS își aduce aportul pentru a face transportul mai sigur, mai uh, Uh, și mai durabil, bineînțeles. Tot mai multe soluții CITS sunt puse în aplicare în interiorul autovehiculelor și acest lucru m-a fost spus deja de colegii mei. Bineînțeles, ca parte din celălalt grup, eu sprijin o perspectivă de piață liberală. Și înseamnă acest lucru să fie una neutră din punct de vedere tehnologic. Piața ne va arăta ce trebuie să facem și ne va da soluțiile de care e nevoie. Cu toate acestea, siguranța utilizatorilor și cetățenilor e foarte importantă, importantă și pentru noi ca pentru celelalte grupuri. Trebuie să ne asigurăm că vehiculele, cel puțin pe termen lung, vor putea să comunice unele cu celelalte. Pe timpul perioadei de tranziție trebuie să ne gândim cum putem găsi un echilibru corect între vehicule cu și vehicule fără posibilitate posibilitatea de a se conecta între ele. Acea compatibilitate inversă, backwards compatibility, e foarte importantă pentru noi. Și consider că, la fel ca în calitatea mea de raportor în cadrul IMCO, cred că am spus foarte clar cât de important e protecția vieții personale și a datelor cetățenilor. Comisia trebuie să se asigure că se va pune în aplicare foarte bine regulamentul general de protecție a datelor. Și mai mult, producătorii nu ar trebui să proceseze datele din autovehicule fără să existe consimțământul foarte clar al utilizatorilor, șoferilor sau proprietarilor mașinilor. Deci, în, și această parte se reflectă în um, raportul făcut de raportor. Apoi aș dori să sprijiniți ceea ce există acum în schimbul de bune practici, de exemplu prin platforma CITS. Și vreau să subliniez faptul că e nevoie de proiecte pilot transfrontaliere CITS și au nevoie de sprijin din partea Comisiei și de finanțarea de care e nevoie. Pentru a încheia, doamnă președinte, vreau să repet faptul că acest proiect de raport pe care îl avem în față se aliniază foarte bine cu raționamentul meu și altor raportori din umbră. Voi înmâna câteva amendamente care vor avea de, fa- de face cu drepturile consumatorilor și apoi cu tehnologie, neutralitatea tehnologiei. Va fi și un amendament uh, specific depus de mine la aliniatul 21, la dialogul cu partenerii sociali. Bineînțeles că înțeleg că raportorul face parte din SID, așa că trebuie să aibă acest aliniat cu privire la dialogul social pe care îl salut, însă vreau să subliniez faptul că CITS înseamnă și găsirea unui echilibru corect între aspecte pozitive și aspecte negative pe care le-a putea avea asupra condițiilor sociale de angajare pentru că există și beneficii, se vor crea și locuri de muncă în Europa, va crește Uh, economia și vor fi și alte părți și sectoare care vor avea și niște probleme, bineînțeles și va fi important să le fie menținută poziția pe piața muncii. Însă, haideți să avem o atitudine pozitivă, să mergem înainte cu optimism și acest lucru se reflectă în poziția politică a grupului meu. Eu am încredere că vom reuși să colaborăm cu raportorul și cu raportorii din umbră pe acest subiect foarte incitant și am toată încrederea că vom reuși să dăm dovadă de cooperare și grijă în abordarea noastră comună, așa cum apar toate aceștia în titlul acestui subiect subiect. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Van Miltenburg, pentru prezentare. Doamnă Chilon, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Transportul apare acum dintr-o perspectivă în totalitate nouă. Există cultura serviciilor în transport, să fie crescută multimodalitatea prin intermediul ITS, sisteme inteligente de transport. Cred că o abordare bazată pe consumator e una de care nevoie. Îi mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. E o platformă foarte bună să ne continuăm discuțiile și munca de aici din, Parlament și cred că trebuie deschis dialogul. Când vorbeam despre consumatori, care sunt nevoile, care sunt speranțele clienților, companiilor, care sunt nevoile reale de reglementare și ce nu trebuie reglementat, unde există nevoie de stimulare, de exemplu, prin instrumente de finanțare. Cred că Sistemele inteligente de transport sunt legate de zona unică de transport europeană, de piața unică digitală și strategia privind uh, piața energetică unică. Intervine aici acea cooperare transfrontalieră de care e neapărat nevoie. Și cred că cu aceste sisteme inteligente de transport putem reduce eroarea umană și alte ineficiențe care există în transportul prezent. Cu toate lucrurile pe care le plănuim și pe care ni le-am propus în viitor. Elementele de cooperare în siguranță, și securitate, fie că vorbim de viața de zi cu zi sau chestiuni cibernetice, toate acestea sunt foarte importante. Potențialul tehnologiilor digitale și a modelelor de business pentru transport sunt într-un fel sunt conectate, dar în continuare nu îndeajuns. Cred că ITS poate să fie soluția. Să fim conectați să existe automatizare, să se reducă consumul energetic, emisiile din transport, poate să fie crescută competitivitatea întregii Uniuni Europene. Însă cred că avem nevoie și de finanțare și de stimulente în toate domeniile, care trebuie să sprijinim toate statele membre la nivel regional, orașe, toate zonele în care nevoile sunt diferite. Trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea și dezvoltarea vehiculelor automate și sistemele de transport inteligente vor sprijini obiectivul de decarbonizare al sistemului de transport și de asemenea și zero emisii în siguranța rutieră. Cred că acestea sunt elementele principale și e neapărat important să conectăm cetățenii europeni la acest raționament, la aceste noi idei și cred că s-au făcut dezvoltări care au fost activate de tehnologie, așa că avem nevoie rapid de studii și trebuie să recunoaștem aspectele umane și societale ale dezvoltării și trebuie să ne asigurăm că activarea va recunoaște toate valorile societale, umane și de mediu să nu avem doar o perspectivă tehnologică. Și ca ultim punct, cred că lecția foarte bună pe care o învățăm de la Silicon Valley din, Calif- din California Lecția pe care ar trebui să o învățăm e un mesaj care ne l-au transmis. Cei care spun că nu se poate face nu ar trebui să-i întrerupă pe cei care chiar o fac. Cred că e un sfat minunat pentru politicieni și mă voi opri aici. Mulțumesc foarte mult! și abia aștept cooperarea cu toată lumea. Vă mulțumim, doamnă Chilonen. Domnul Dalunde, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului pentru un proiect de raport foarte bun. Noi am subliniat anumite puncte. Paragraf aliniatul 12 cu protecția datelor îl sprijinim și 14 cu cibersecuritatea. Credem că e unul la fel de important. Ne-am dorit să existe text mai puternic pentru a ne asigura că există o coordonare și cooperare mai puternică la nivel european. Un al doilea punct ar trebui să se facă o trimitere la Carta Europeană pentru Accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă, astfel încât să aibă accesibilitate la aceste sisteme de transport inteligente toți cetățenii. La 19, intermodalitate. Considerăm că informațiile, rezervarea, biletele, toate acestea trebuie să fie bine integrate, astfel încât să existe un lanț uh, de la început la sfârșit în transport. Și apoi trebuie să se menționeze și mersul pe jos și cu bicicleta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule Dalunde. Doamna Arnotu. Nu, nu doriți să interveniți. Domnul Landgren, doriți să interveniți? Da, mă cunoașteți, mie îmi plac foarte mult mașinile. Am nouă mașini, am și două mașini de curse și am mașini foarte vechi. Am și o mașină electrică. Însă există o mașină care nu se va afla niciodată în garajul meu și anume o mașină pe care nu pot să o conduc, pur și simplu pentru că iubesc să conduc și nu vreau să fiu un pasager într-o mașină. Eu sunt cel care ia decizia asupra mașinii. Așa că, din fericire, cred că sunt suficient de în vârstă, am 5 54 de ani, astfel încât să mor înainte să existe această revoluție cu mașini fără șoferi care vor apărea în lume. Așa că eu mă voi bucura de ultimii ani din viață, participând la curse de mașini, utilizând mașinile pe care le am și acest stil de viață în care iubesc foarte mult să conduc. Mulțumim, domnule Landgreen. Ați putea să fiți foarte surprins, pentru că tehnologia avansează atât de repede astăzi, încât chiar și dumneavoastră, domnule Landgren, Domnule Peter Landgren, nu mă ascultați? Bine. Dacă iubiți mașinile, atunci veți iubi și mașina de mâine, pentru că va fi una mai ecologică, mai conectată și nu veți avea nimic de făcut înăuntru. Vă dați seama de asta și poate veți întâlni și oameni noi, pentru că va fi o mașină împărțită. Veți vedea. Bine, să continuăm. Domnule Cor, un minut pentru că deja a durat foarte mult dezbaterea noastră. Domnul Koch, mă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând îi mulțumesc domnului Uhei pentru un raport foarte bun. E o completare foarte bună la raportul meu din propria inițiativă cu privire la securitate pe care îl vom vota săptămâna viitoare în sesiunea plenară. Cred că ambele rapoarte au aceeași strategie și anume mai multă securitate, protecție consumatorilor pentru toți cetățenii, nu doar pentru cei înstăriți. Cred că aceste sisteme se bazează pe sisteme inteligente de informații și comunicare așa cum cere acest uh, raport al colegului nostru. Cred că este un pas foarte bun pentru a ajunge la o automatizare crescută a condusului și voi depune puține amendamente. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Bas. Aveți cuvântul. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Două puncte. În primul rând vreau să îmi felicit colegul care a, a făcut un text care are o bază foarte bună de discuții, dar uh, ar trebui să meargă puțin mai departe decât un raport din propria inițiativă și, într-adevăr, abordările sunt foarte bune în el, dar pot fi consolidate. După părerea mea, în ceea ce privește datele, protecția datelor, uh, Aici trebuie să trecem de această idee la date cu caracter personal, pentru că în viitor foarte multe date se vor fi transmise între automobile, între automobile și infrastructură, uh, și aici cadrul juridic e destul de nesigur încă. Cui aparțin astfel de date? Cine poate să dispună de aceste date? Cine e responsabil dacă există o problemă și așa mai departe? Înseamnă că regulamentul de bază cu privire la, dat, la datele personale, da, acesta e clar, cu asta nu există probleme, însă să mergem mai departe și se ajunge în domeniul cibersecurității și altele, unde pe moment persistă problemele și se concentrează mult prea mult pe transportul rutier, cred eu. De aceea salut articolul 19 care vorbește de sistemele multimodale de transport care cu siguranță vor fi viitorul și singur, vor fi sigurile metode de transport, fiecare legate unele cu celelalte și cred că și în acest sens putem completa raportul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Meissner. Da, foarte pe scurt, două puncte. Îl, încerc, îl înțeleg pe domnul Lundgren, condusul poate să fie o adevărată plăcere. Ca liberal mi se pare important să ai alegerea ce vrei să faci și să nu ai neapărat încredere în automat în lucrurile automate. Dar, în al doilea rând, e o șansă foarte mare dacă vor exista aceste sisteme cooperative și inteligente și poate și condus autonom. Mai ales în zonele rurale ar fi un mare avantaj pentru oameni și cred că amendamentele mele vor merge în această direcție. Ne gândim întotdeauna la orașe, unde e ușor de făcut așa ceva, dar trebuie să ținem cont și de dimensiunea rurală. Există foarte multe regiuni în Europa și de acestea trebuie să ținem cont. Mulțumesc foarte mult, doamnă Meissner. Spun și eu trei lucruri. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Uihei pentru raportul său. Trebuie să insistăm asupra faptului că mobilitatea viitorului va trebui să emită foarte puține emisii de, de carbon, să fie curată, să nu uităm nicio clipă angajamentele luate sub egida COP21, deci să luptăm împotriva bolii secolului 21 poluarea, poluarea care face atâtea morți premature um, în fiecare an. Domnul Meister, dar și doamna Kellonen spune că mobilitatea de mână va fi una inclusivă, adică va fi accesibilă tuturora. Iar astăzi, în bugetul europenilor, 13% reprezintă acest transport, ceea ce este o sumă considerabilă, deci din bugetul gospodăriilor dar nu trebuie să permitem uh, aceste fracturi uh, în cadrul mobilității, pentru că avem uh, deja diferențe mari și fracturi între regiunile noastre, iar doamna Chilor a menționat pe bună dreptate acest aspect al diversității regiunilor noastre și digitalizarea de astăzi arată diferențele mari între ce se întâmplă la oraș și ce se întâmplă la țară. Nivelul de digitalizare este diferit. Și apoi o diferență sau o fractură între generații. Toți tinerii uh, au uh, un smartphone, dar uh, părinții mei, de pildă, nu folosesc un smartphone. Deci avem diferențe, pentru că nu toată lumea folosește un telefon inteligent, un smartphone astăzi. Atunci când vorbim despre mașina autonomă, ea nu există astăzi, este mai mult un uh, proiect de viitor și ne-am deplasat la Silicon Valley și lumea ne confirmă acest lucru. Probabil peste 10 ani o să avem acest lucru. O mașină inteligentă, o mașină conectată care va veni la un moment dat, dar în Europa trebuie să ne ocupăm mai întâi de datele uh, personale și alt tip de date, date de tip open, cine va deține controlul acestor date și apoi, bineînțeles, securitatea cibernetică, cum luptăm împotriva atacurilor și apoi chestiunea răspunderii. Dacă mâine are loc un accident între o mașină autonomă și un conducător obișnuit, cine e răspunzător? Cel care a făcut programul informatic? Uh, constructorul automo automobil, uh, cel care a reținut niște date și nu le-a băgat în sistem, deci e o mare, mare problemă și un mare, mare șantier. Uh, domnule Clun, știu că vreați să iați cuvântul și vă dau cuvântul. Minut. Mulțumesc. Uh, e un dosar foarte tehnic și întotdeauna sunt tentat să spun și eu câte ceva. Îi mulțumesc raportorului. E un uh, raport excelent și e unul cu o perspectivă de viitor. Sună foarte sefet tot ce auzim acolo. Însă trebuie să ne gândim la sistemele care le avem, cele care funcționează acum. Domnul Koch a spus foarte clar, uh, Electronic Driving Assistant e ceea ce avem acum pentru a îmbunătăți siguranța în trafic și agricol, dar sunt sisteme care sunt uh, implementate ca atare, direct autonom în mașini. Și apoi, dacă vorbim de șofatul autonom sau o îmbunătățire în ceea ce privește toată dimensiunea aceasta de telecomunicații și așa mai departe, trebuie să ne gândim cât de bune sunt sistemele de navigație prin satelit pe care le avem, cu ce precizie lucrează acestea. Acestea sunt întrebările. Da, vorbim de piața din sud-estul Asiei, care e mult mai înaintată decât noi, că am fost în Silicon Valley și vedem sistemul de navigare al americanilor pe care și noi îl folosim și ne e disponibil. De asta e întrebarea mea pentru comisie. Ce face în această direcție? Ce se întâmplă cu Galileo? Cât de precisă e munca? Vorbim de 10, 15 centimetri diferență. Sunt lucruri care contează foarte mult. Și, doamnă președinte, doamnă Deli, tocmai acesta e punctul hotărător. Cât de eficient atacăm energia pe care o avem, pentru că mergem pe autostradă mai multe ore, dintr-o dată vine un șantier, apoi se pune frână rapid, din nou toate efectele negative de acolo. Aceste sisteme de telecomunicații, ele sunt uh, cele mai importante pentru viitor și în ceea ce privește eficiența energetică și obiectivele pe care le avem. Ele sunt importante și apoi, bineînțeles, putem discuta despre cibersecuritate, protecția datelor și toate celelalte. Însă ne-am fi făcut deja temele și aceasta e chestiune importantă aici. Însă, încă o dată, îi mulțumesc domnului raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule Kuhn. Mă îndrept către reprezentantul Comisiei, domnul Van der Linden de la DGMUV, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, da, voi fi succint, promit pentru că în această dimineață am auzit o serie de lucruri care sunt pur și simplu interesante, importante și nu are sens să le mai subliniez și uh, lor. Comisia apreciază acest uh, proiect de aviz care ne îndeamnă să lucrăm din greu pe acest subiect atât de complicat, dar și atât de promițător pentru cetățenii noștri. Două cifre. Ați vorbit despre siguranța rutieră. Uh, 206 2600 uh, de morți uh, anual pe drumurile europene este uh, inacceptabil, așa cum sunt inacceptabile pierderi de miliarde din cauza întreruperii traficului rutier. Trebuie să vedem în ce măsură sistemele noastre ne ajută să abordăm aceste chestiuni atât de importante. Strategia a fost publicată acum un an și vreau să vă spun cum stăm din acel moment încoace. Convergența diferitelor uh, elemente de cooperare, de convergență telematice sunt lucruri care se întâmplă efectiv. Viitorul mobilității, într-adevăr, este în mâinile noastre și îl construim chiar acum. Strategia se ocupă de primul pas în acest proces, partea de cooperare. Să vorbim despre acea platformă uh, și recent am publicat un al doilea raport care se referă la legăturile cu sistemul de automatizare. Și, de asemenea, avem colegi care au publicat un alt raport care subliniază diferitele elemente care, într-adevăr, sunt uh, într-un proces de convergență. În ce privește poziția industriei europene, eu sunt destul de optimist față de competitivitatea acesteia. În ce privește automatizarea, nu putem să știm exact cum va evolua acesta. Însă, avem uh, o țintă în 2019 în Europa în legătură cu care și autoritățile publice și industria au fost de acord. Iar marja noastră față de alți uh, actori internaționali este destul de mică. Uh, Chiar astăzi, Sea Roads uh, Family uh, sărbătorește o intrare pe piețele a mai multor uh, țări europene. Deci suntem într-un proces pozitiv. Avem nevoie de mai multe teste transfrontaliere de asemenea. Asta sprijină Comisia și este ceea ce se întâmplă pe platforma Sea Roads. De asemenea, avem o serie de declarații din partea industriei auto care spune că vom avea în curând uh, echipamente standard de uh, securitate pe toate autovehiculele care vor fi produse în continuare. Însă sunt multe de făcut și v-am spus că lucrăm cu experții pe tot ce înseamnă principalele aspecte ale protecției datelor, lucrăm cu statele membre uh, de asemenea pentru mai multe teste transfrontaliere și pregătim uh, pe directiva ITS actele delegate. Această directivă se concentrează pe două aspecte deja menționate aici. În primul rând, interoperabilitatea. Trebuie ca aceste lucruri să funcționeze peste tot în Europa, din, dincolo de granițe, dincolo de sectoare. Și apoi, uh, compatibilitatea uh, necesară pentru a asigura investiții în sfârșit, în încheiere, vreau să spun că uh, această directivă ITS ar fi fost bine să fie menționată în raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru aceste concluzii. Da, ne-ați vorbit despre raportul grupului de înalt nivel care este pilotat de DG Growth de la Comisie și va trebui într-adevăr să chemăm aici uh, pentru audiere la comisia noastră, cred eu, pentru că avem un raport important uh, și e bine să îi avem ca invitați în cadrul comisiei noastre, deci experții de la DG Growth vor fi invitați pentru audiere. Ei provenind din acest grup de înalt nivel și de la raportul de înalt nivel care se ocupă Gear 2030 și domnul raportor eh, a luat notă de asta și domnule hai vă dau cuvântul pentru un minut în încheiere. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am nevoie decât de 30 de secunde pentru că am avut o discuție amplă, nu are sens să mai revin asupra anumitor aspecte din raport. Vreau să mulțumesc tuturor grupurilor eh, politice pentru opiniile exprimate vreau să vă spun că mi se pare că avem uh, niște energii pozitive care mă vor ajuta să lucrăm pe raport, să avem uh, amendamente bune și eu voi depune amendamente în urma acestei discuții și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, domnule Uihei. Data limită pentru depunerea amendamentelor este pe 29 noiembrie la ora 14. 21 noiembrie. Continuăm acum cu uh, acel task force pe turism și e vorba de prezentarea unui studiu, studiu ce privește taxarea turismului, un studiu de la DG Growth reprezentanților numai ce au sosit și le urez bun venit în comisia noastră. Ne veți prezenta acest document de lucru, așadar, care vine de la comisie. Domnule Uihei, dumneavoastră vă ocupați de acest grup, de acest task force și ne veți spune ce se mai întâmplă în legătură cu acest sector, iar Parlamentul European a organizat uh, un forum în acest sens, cu ocazia Zilei Internaționale a Turismului. Vă rog să fiți subcint, pentru că mi se pare că am pierdut uh, un pic timpul. Domnule Uihai, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să fiu foarte, foarte succint. Acest, uh, acest grup Tourism Task Force Vreau să vi-l prezint uh, și să vă spun ce s-a întâmplat recent în cadrul acestui grup. Mai multe aspecte de subliniat. Uh, probabil că cea mai interesantă știre pentru deputații europeni se referă la faptul că acum o lună am uh, avut-o pe doamna Atarasopulu, care a devenit președinte acestui grup acum o lună, deci din partea Comisiei Europene, lucrați direct cu comisarea Bianhovska, conduce unitatea respectivă de la Comisia Europeană și mi se pare că este un partener foarte important și de bună calitate. Asta s-a reflectat în contactele noastre din ultimele săptămâni. Deci apreciez faptul că se găsește în această puncție, o altă uh, informație importantă. Uh, Biroul Internațional al Turismului uh, s-a ținut lucrările în China recent, a venit și reprezent, au fost și reprezentanți din partea Parlamentului European. Un georgian, Holikashvili, a fost ales președintele ale acestei structuri. Noi am făcut lobby în numele Comisiei TRAN din partea noastră a Parlamentului și am propus acum doi ani, cred, să semnăm un acord de cooperare pe acest subiect, deci cu Organizația Mondială a Turismului, după cum spuneam, și sper că doamna Karima Deli și domnul Tajani îl vor primi pe noul secretar al acestei Organizații Mondiale a Turismului Uh, la o sesiune plenară a Parlamentului în curând. Apoi uh, s-a organizat un eveniment important uh, pe marginea turismului, care s-a ținut chiar aici la Parlament. E vorba de Ziua Internațională a Turismului, care inspiră atâta lume. Au venit sute de persoane din toată Europa, experți și organizații și așa mai departe. Uh, Mulțumesc o dată domnului uh, Taiani, cabinetului său. Mă voi referi la asta și mai încolo. Președinția estoniană apoi a organizat și ea un forum al experților, tot în legătură cu turismul, iar eu am fost prezent acolo în numele Parlamentului European. Am, dat, am prezentat uh, ceva legat de obiectivele noastre, prioritățile noastre la acest eveniment și vreau să vă spun de asemenea că la Londra toate țările europene au fost prezente săptămâna trecută la un alt eveniment legat de turism. Toți miniștrii de resort uh, erau prezenți acolo, ceva iarăși foarte important și în final aș mai face o remarcă. Care sunt rezultatele până acum? Există organizații internaționale în domeniul turismului și al diplomației turistice și organizații europene de asemenea de profil. Iar noi, să știți, Parlamentul European, suntem întotdeauna ă, invitați la aceste evenimente internaționale pe turism. Înseamnă că Parlamentul poate întotdeauna să-și facă auzită vocea în aceste foruri. Nu așa se întâmpla în trecut, deci este o evoluție foarte pozitivă. Deci putem participa cu fruntea sus la aceste evenimente. Orașul Innsbruck va găzdui o conferință pe turism. Dacă doriți, vă dau mai multe date în acest sens. Și de asemenea, vreau să vă mai dau niște e, informații. În noiembrie, Comisia Europeană organizează forumul său anual pe turism și dacă nu mă înșel, doamna comisar uh, îi va întâmpina pe colegii noștri europarlamentari care sunt interesați. Veți primi detalii mai amănânțite în acest sens. În orice caz, am avut o serie de proiecte pilot, de asemenea, încurunate de succes în ultima vreme. Vă mulțumesc pentru ajutor. S-au primit și foarte multe finanțări. Proiectele din domeniul turismului Uh, cultural au primit, de pildă, 1,1 milioane, iar Interrail uh, a primit 2 uh, milioane de euro. Vă mulțumesc foarte mult pentru că am obținut aceste rezultate împreună, iar în următoarea perioadă, în următoarele luni, se va lansa și proiectul Capitala Europeană a Turismului. Mai multe date în continuare. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Uihei și haideți să vedem ce se întâmplă cu această prezentare din partea Comisiei ce privește taxarea turismului. Vă mulțumesc foarte mult că uh, ați făcut acest studiu, deci fiscalitatea în acest domeniu în Uniunea celor 28 de state membre dintr-un punct de vedere pe care poate nu îl uh, acceptăm suficient, impactul economic uh, al turismului. Dau cuvântul uh, lui Jonathan Gillam, domnul profesor pe care îl întâmpin aici la comisia noastră. Aveți cuvântul pentru între 8 și 10 minute. Vă rog. Și chiar o să dau drumul la cronometru pentru că suntem un pic în întârziere. Dar, vă rog. Allez-y, la parole est à vous. Thank you very much. Uh... Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt, foarte, foarte pe scurt ne prezentăm. După care voi uh, trece în revistă activitatea noastră, cât mai succint. Deci eu sunt uh, Simon Carey, sunt de la PVC, sunt uh, expert în domeniul politicilor fiscale, am lucrat și pentru Ministrul de, Ministerul de Finanțe, apoi uh, colegul meu este Jonathan Gillam, sunt economist, uh, senior economic, la PVC, la echipa de economiști. Uh, la nivel mondial, turismul din Uniunea Europeană a scăzut. În ultimii patru ani s-a stabilizat cam la 40% din turismul mondial. În urmă cu 23 de ani ne aflam însă la 55%. Numărul de turiști care vizitează Uniunea Europeană continuă însă să crească. Nu există o explicație pentru uh, scăderea volumului uh, turismului. Uh, industria turismului este în expansiune și oamenii, pe măsură ce se îmbogățesc, aleg să călătorească spre destinații noi și tot mai îndepărtate. Noi destinații apar tot timpul. Dar, în orice caz, echilibrul turismului în Europeană s-a stabilizat în ultimii cinci ani. O explicație ar fi faptul uh, că există probleme de securitate în țările vecine. De exemplu, persoane care ar fi vizitat uh, Turcia, de exemplu, sau uh, țări din uh, partea de nord Africii, optează pentru călătorii uh, în uh, Uniunea Europeană. Deci avem de-a face cu o vedere de ansamblu în care partea europeană uh, sau procentul european uh, al turismului la nivel mondial s-a stabilizat, dar numărul de turiști care vin în Europeană crește. Foarte pe scurt am uh, organizat acest studiu cu Comisia Europeană în patru regiuni și ne-am axat pe taxele generate de turism în statele membre. Am Mm, organizat studii de caz în anumite uh, locații, am făcut analize economice și am făcut și recomandări uh, <clears throat> legate de taxele uh, generate de turism. E vorba de taxa turistică, așa numită. Și aș dori să vă prezint rezultatele principale ale acestui studiu. Nu o să intru prea mult în detaliu, pentru că am publicat studiul nostru. În orice caz, am uh, constatat uh, o uh, diferență foarte mare între impozite și taxe între statele membre, de exemplu, în ce privește taxa corporatistă, TVA-ul și taxele bugetare și dacă ne uităm la această taxă de, taxă de ocupare, ea vizează sejururile pe termen scurt, ea crește la nivel mondial. De exemplu, în SUA, Uh, această taxă a crescut foarte mult, dar în statele uh, europene, 2,3 din statele membre aplică această taxă cu variații foarte diferite de la un stat membru la altul. Uh, foarte pe scurt, aș dori să mă refer la TV acum, pentru că e un subiect foarte important, uh, e un venit important pentru acest sector. După cum știți, majoritatea statelor membre aplică uh, TVA redus pentru turism, pentru bunurile și serviciile în domeniul turismului. Mă gândesc, de exemplu, la transporturi, la restaurante și așa mai departe. Statele membre au o marjă limitată de reducere a TVA-ului. Însă, dacă vă uitați la TVA-ul pentru Uh, nopțile de turism, uh, jumătate din statele membre uh, aplică același TVA, deci nu prea o marjă de manevră aici. Ne-am uitat la sistemele fiscale a trei destinații turistice de succes. Trecem la următorul diapozitiv. Ne-am uitat la Cipru, am analizat situația din Cipru. Cipru este o țară foarte interesantă pentru că aplică impozite și taxe foarte mici uh, în general, dar și mai ales în domeniul turismului și uh, oferta turistică este foarte diversificată. Sigur că este și o destinație turistică preferată datorită condițiilor meteorologice, a plajelor și așa mai departe. Deci, <clears throat> atrage foarte mult, mulți turiști cu bani pentru anumitul turism de uh, lux. Ne-am uitat și la insulele Baleare, Mallorca, de exemplu, uh, și aici uh, sistemul fiscal uh, este foarte diferit, există o autonomie fiscală foarte importantă. <clears throat> S-a introdus o nouă taxă de ocupare, o taxă turistică, care este foarte diferită de cea introdusă în urmă cu 15 ani și anulată la un an mai târziu din diverse motive. Uh, dacă facem o comparație între aceste două destinații, ne dăm seama că uh, atunci când taxa din Baleare a fost introdusă, era foarte greu de uh, colectat și de administrat și de aceea a fost eliminată. Apoi am mai analizat situația Parisului, bineînțeles o destinație turistică foarte importantă. Parisul aplică foarte multe taxe în domeniul turismului, și combinația acestor uh, taxe este foarte importantă, dar mă gândesc și la tipurile de uh, sisteme uh, de închiriere folosite, deci Airbnb, apoi hoteluri, pensiuni agroturistice și așa mai departe. Deci, în orice caz, veniturile din turism la Paris sunt foarte variate. O să mă refer la acest subiect puțin mai târziu. Deci, Acum aș dori să vă prezint rezultatele studiului nostru. Care este amprenta ecologică uh, pe care turismul uh, îl lasă uh, pe economia europeană. E vorba de 5% din PIB-ul european, e foarte important. Și dacă vă uitați și la lanțul de furnizare pentru turism, ajungem la 10%, deci e vorba de venituri importante pentru țări precum Grecia, de exemplu, sectorul turismului, uh, turismului evoluează cam la 18% din PIB. E, un, e foarte important pentru economia elenă. Uh, ce contează în legătură cu destinațiile turistice din UE? ce îi motivează pe oameni să facă turism în Europa e prețul în primul rând, dar și nu numai prețurile, prețul pentru hotel, dar și prețul de închiriere a unei mașini, mesele și așa mai departe, dar și calitatea. Și când vorbim despre calitate, ne referim și la dezvoltarea socială, de asemenea impactul asupra mediului înconjurător și astfel se creează destinații turistice uh, unice uh, pe teritoriul europene. În ce privește taxa de ocupare, taxa turistică, este destul de uh, mică, e cam de 0,40 de euro, deci 40 de cenți până la uh, 1,70 de euro pe noapte. În orice caz, nu este un motiv care să-i descurajeze pe uh, turiști să nu meargă la o destinație atunci când fac rezervări. Dar uh, sigur că la destinații în care cererea e mică, uh, unde elementele de calitate nu sunt prezente, atunci efectele uh, asupra taxelor turistice sunt mai importante. În ceea ce privește recomandările raportului nostru, Când turiștii vin din afara Uniunii Europene pe teritoriul UE, e uh, o sursă importantă de venit uh, o reprezintă rata de schimb pentru uh, economia UE 28, pentru că rata de schimb, taxa pe rata de schimb este foarte mare și deci se aduce valoare adăugată economiei europene. Și, în fine, se pot crea noi destinații turistice pe teritoriul europene care să fie singulare, unice, diferite de alte destinații uh, mondiale. Deci cu cât Uniunea Europeană devine o destinație preferată, cu atât uh, se vor contura uh, noi tendințe. Acum câteva uh, aspecte uh, legate de uh, aceste taxe turistice. Sigur că valoarea lor este importantă, dar felul în care se percep taxele este foarte importantă. Dacă ne gândim, de exemplu, la insulele Baleare, uh, ne dăm seama că, de exemplu, um, Ministerul Turismului a fost consultat uh, înainte ca taxa să fie impusă și uh, sectorul industria a, a, evoluat și a putut fi implicată în luarea deciziilor. Deci transparența este foarte importantă. Uh, sigur că taxele turistice uh, țin de uh, proprietarii individuali care pot să colecteze sau nu taxa respectivă, dar există și probleme de respectare a legii. Deci dacă ce, ce faci uh, ca um, fisc, ceri uh, unor persoane fizice să colecteze aceste taxe. Și situația începe să uh, se schimbe, de exemplu, în orașe precum Parisul, în care fiscul a intervenit și nu doar proprietarii locuințelor pot să colecteze această taxă. Știu că ne-am depășit timpul, dar în orice caz discursul, um, raportul este disponibil și vă încurajez să-l consultați. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Începem acum dezbaterea. Domnul de Grande, Pascal de Grande, mm. vă rog. Pour deux minutes. Două minute, vă rog. Gracias, Presidenta. Procuraré ser breve. Eu agradezco mucho esta intervención, aunque sea genérica. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această prezentare Mm, o prezentare generală de ansamblu. Am mai spus acest lucru la comisia noastră, dar uh, <clears throat> au existat câteva piedici în calea armonizării uh, fiscale în domeniul turismului. Tot ce ține de uh, fiscalitate e de competența statelor membre. Știm acest lucru. Uh, ceea ce uh, duce la crearea unei concurențe fiscale, mai ales pentru veniturile turistice, care sunt foarte importante, așa cum a spus și dumneavoastră, pentru unele state membre. <coughs> Uh, pentru Spania, de exemplu, turismul, veniturile din turism reprezintă sursa principală de venit la PIB din această țară. Sigur că comportamentul fiscal are uh, o influență foarte clară asupra uh, factorului uh, atracție exercitat de către o destinație turistică, de exemplu. Toată lumea știe că impozitele nu sunt uh, taxe. Uh, din punct de vedere juridic, o taxă nu este un impozit. <clears throat> Taxa este de obicei uh, folosită pentru a Uh, reglementa în mod nedrept, din uh, punctul meu de vedere, uh, un serviciu turistic. Deci eu la bază mă opun acestor taxe turistice care um, există în Statele Unite și care au fost ridicate acum la rangul de ideologie. Se spune pentru a corecta daune asupra mediului. Am văzut ce s-a întâmplat în insulele Baleare, s-a introdus această taxă care a fost uh, anulată, după aceea a fost abrogată, după aceea a fost reintrodusă. Un guvern uh, de stânga a introdus această taxă, un guvern popular care a anulat-o și după aceea tot un guvern de stânga care a reintrodus-o. Deci iată cam ce se poate întâmpla. Dar, în orice caz, e o abordare diferită a turismului. Deci, taxele în domeniul turismului au un efect uh, toxic, pentru că uh, ucid în fașă potențialul turismului al unei uh, regiuni. Pentru că turismul este foarte important, poate genera venituri la PIB, poate crea locuri de muncă. Și nu cred că trebuie să Um, descurajăm activitățile turistice, pentru că să nu uităm, nu hotelurile impun taxa, uh, ci guvernele. Uh, nu hotelurile iau această decizie, ci uh, guvernul. Mulțumim foarte mult! Foarte scurt, îmi pare foarte rău să vă spun că mi-e foarte greu să vorbești în într-un răstimp atât de scurt. Președinta, trebuie să-i lăsăm și pe colegi să vorbească, doamna Bilbao. Mulțumim foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să spun că uh, eu mă bucur de această dezbatere pe care o avem Uh, Bilbao um, va fi um, acest, uh, această capitală europeană a turismului. Vă invit pe toți să veniți la Bilbao. Uh, vă invit pentru că sunt sigură că veți petrece acolo o, un sejur minunat. În legătură cu taxele, pentru țara Baștilor, turismului este un fenomen relativ nou. nou. Doar de câțiva ani încoace am devenit o destinație turistică. Uh, Uh, și dacă vă uitați uh, uh, la hartă și la istorie, vă, dat, vă dați seama de ce. Apoi, în ceea ce privește taxele și impozitele, e vorba de o dezbatere care e încă deschisă. Dar ce vă pot spune eu? Care este poziția mea? Atunci când constatăm că avem de-a face cu un fenomen uh, care uh, Um, are efecte pe care nu le putem uh, uh, controla, atunci trebuie să fim foarte prudenți, pentru că toate aceste taxe și impozite nu ar trebui să ducă la împiedicarea activităților turistice. Noi ne dorim turiști, uh, ne dorim ca turiștii să ne viziteze, dar <clears throat> e foarte important să se mențină și calitatea. Trebuie să încurajăm, de exemplu, turismul ecologic, turismul durabil e un subiect de care ar trebui să ne ocupăm uh, în Europa. Deci nu ar trebui să uh, vorbim doar de uh, valoarea sau de importanța taxelor, ci să vorbim și despre turismul ecologic, pentru că am văzut în anumite zone turistice cam care este um, influența acestui turism Uh, sălbatic, ca să spun așa. Se uh, desfigurează peisajele, uh, turiștii sunt prea numeroși și nu cred că este modelul pe care ar trebui să-l abordăm la nivel european. Însă, dacă hotelurile sunt uh, obligate să uh, majoreze aceste taxe, atunci ele ar trebui să uh, uh aibă un obiectiv clar. De exemplu, dacă un Uh, turism percepe o taxă, ce se întâmplă cu banii respectiv? Trebuie să verificăm și să verificăm că banii sunt folosiți uh, în, uh, într-un anumit scop. Ar trebui, de exemplu, ca uh, uh, destinația respectivă să fie înfrumusețată, apoi ar trebui să se mențină normele de calitate, deci ar trebui să avem uh, un standard, un set minim de norme de calitate la nivel european. Și apoi, încă o dată, să verificăm ce se întâmplă cu banii respectivi. Mulțumesc, doamna Arnotu. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, în studiul respectiv se spune că um, o fiscalitate slabă în domeniul turismului generează turiști. Nu cred că e o abordare corectă. În orice caz, aș avea o întrebare mai simplă. Aș dori să știu cât a costat acest studiu organizat de către PricewaterhouseCoopers. Uh, care este studiu, uh, prețul uh, pentru contribuabilul european? Nu prea înțeleg la ce folosesc aceste studii. Știu că tendința este spre uniformizare la Uniunea Europeană, dar acest, să nu uităm că e vorba de competențe exclusive ale statelor membre și ale instituțiilor lor administrative. Spuneați că actorii turiști precum uh, Airbnb uh, și Verdi sunt uh, trans- platforme doar și fac totul pentru a eluda taxele locale, câteodată ajung să trebuiască să plătească, dar cu mare greu, dar în orice caz aș fi dorit ca toți agenții economici care lucrează în domeniul european, în domeniul fiscalității, să fie controlați și după aceea să facem studii uh, în urma acestor uh, măsuri. Și v-am mai spus acest lucru. Sigur că avem o problemă de fiscalitate, dar problema principală a turismului din Europeană îl reprezintă securitatea. Și constatăm acest lucru în Franța. Nu putem asigura, o, garanta o securitate maximă turiștilor. Și, deci, că cred că ar fi mai interesant nu numai să uh, comandăm un studiu, ci să ne dăm seama că e vorba de prerogative uh, Uh, regale, să spunem, și că fiecare stat trebuie să asigure securitatea turiștilor pe teritoriul său. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Evans, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Um, well, I, I very much welcome... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu salut acest raport. Eu reprezint țara Galilor, și cred că acest raport vine la momentul potrivit, pentru că guvernul din țara Galilor, pentru că avem noi puteri fiscale care vor intra în vigoare anul viitor, guvernul a lansat o consultare publică cu privire la ce fel de taxe și-ar dori cetățenii să introducă în guvernul. Și a apărut și această taxă turistică acolo. Bineînțeles, e un aspect foarte controversat, au existat multe dezbateri, există multă opoziție, dar eu cred că beneficiile de reducere ale TVA-ului sunt unele clare, însă o chestiune despre care s-a discutat cu privire la o taxă turistică ar fi că ar dezavantaja țara Galilor, uh, față de Anglia, Scoția, țări vecine care nu ar avea o asemenea taxă. Mă întreb dacă există vreun fel de dovezi care să susțină un asemenea raționament în munca dumneavoastră. Unicitatea locurilor a fost subliniată în raport. În mod clar, țara Galilor e un loc unic E suficient acest lucru pentru a se trece peste chestiuni legate de competitivitate și plecarea turiștilor în altă parte din cauza taxelor. Uh, introdusă. Cred că e important să ne gândim la turism, turismul durabil, cum îl putem dezvolta. Și e un lucru important care se discută în cadrul grupului operativ. Apoi e important să mai discutăm felul în care sunt utilizați banii din taxe. Cred că acest lucru e deosebit de important și mi-aș dori mai multe dovezi. E într-adevăr folosit pentru a uh, dezvolta durabilitatea turismului sau merge mai degrabă în marketing, care nu duce la dezvoltarea unui turism durabil. Așa că eu consider că există multe argumente bune aici, există și multe întrebări la care nu am primit un răspuns satisfăcător. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Evans. Acum mă uit din nou la experții noștri și uh, Încercați să răspundeți la întrebările pe care le-ați primit. Eu aș avea o întrebare. Cum ați făcut calculul acestei taxe? Pe ce bază? Ne spuneați, de exemplu, că taxa se bazează pe cameră. Însă când rezervi ceva pe Airbnb, cum se face calculul? Din punct de vedere tehnic, pentru că pe platforme e foarte dificil să se calculeze această taxă. Pe ce v-ați bazat, pe ce indicatori? Și aveți cuvântul acum pentru două minute, îmi pare rău, însă trebuie să discutăm și despre celălalt studiu. Vă rog. Mulțumesc. Taxele acestea sunt cumva ascunse turiștilor când turiștii rezervă o cameră. De exemplu, taxa de ocupare pentru Airbnb e colectată pe proprietar individual, dar e plătită de acești turiști. În alte cazuri, turiștii descoperă că la sfârșitul șederilor mai au încă o taxă de achitat pe care nu o avuseseră inițial când au rezervat camera pe aceste taxe. Există pentru ele excepții pentru copii și pentru șederile de lungă durată. Pentru cei care stau mai mult decât o săptămână, taxele nu există. Să răspund la o serie de alte întrebări. Dacă aceste taxe dezavantajează o economie un loc față de altul. Cred că am spus deja ceva, însă ce am observat noi, dovezile sunt destul de scăzute. Și asta pentru că, cum spunea și Jonathan, taxele sunt destul de scăzute în comparație cu prețul general. Noi ne-am axat pe impactul prețurilor și ce s-a întâmplat în trecut. Cumva lucrurile sunt diluate pentru că există o taxă destul de joasă care este apoi uh, transferată mai departe în preț și există acest efect al prețurilor. Cred că mai ales pentru destinațiile din Mediterană, cred că aici uh, ar fi mai important pentru că există o concurență fiscală între diferitele terenuri administrative. Eu aș accentua două lucruri și anume unicitatea destinației. Există aceste categorii importante în ceea ce privește infrastructura, mediul și contextul social al turismului astfel încât destinațiile turistice pot să fixeze taxe mai ridicate față de destinațiile care intră în competiție. Aici e posibil ca regiunile să adune aceste taxe turistice ca fiind o sursă de venit. Și cred că vă spuneam câte ceva despre transparență și cu aceste taxe aceasta e o problemă, nu există întotdeauna transparență. Unde ajung aceste taxe după ce sunt colectate? Nu este foarte clar. Și apoi, pentru a completa cele spuse de Simon, natura taxelor, ele fiind joase, efectul lor economic e destul de mic. La nivel global, nivelul taxelor turistice e de asemenea destul de scăzut și trebuie să înțelegeți că turist, turiștii sunt foarte flexibili în ceea ce privește destinația pe care și-o aleg. Nu există diferențe foarte mari între UE și SUA. Pasagerii pot, dacă există probleme, atunci pasagerii, dacă există diferențe mari de preț, pot să se îndrepte repede spre o altă destinație. Și taxele acestea sunt genul de taxe pe care le controlează guvernul de obicei. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea acestui prim studiu și continuăm acum cu al doilea studiu pe un document de lucru din partea serviciilor cu subiect turismul nautic. Domnul Leinemann ne va prezenta acest uh, document, bine ați venit, care ne vorbește posibilitățile și mai ales dificultățile în dezvoltarea turismului nautic în sectorul privat în UE. Și ne veți vorbi în primul rând despre recunoașterea licențelor de navigație porturi, echipamente de securitate, economia circulară și, bineînțeles, și despre dezvoltările tehnologice. Domnule Leinemann, vă dau cuvântul, știți șef de unitate pentru economia albastră, acvacultură și planificare spațială maritimă. Așa că ne veți prezenta acest document în un timp de exact șapte minute. Bine, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi face această prezentare în limba engleză. Turismul maritim e unul din cinci sectoare care au fost identificate ca având mare potențial de creștere în strategia de creștere albastră adoptată de Comisie în anul 2014. La fel în 2012. În 2014 am adoptat apoi o strategie pentru turismul costier și maritim în general, ceea ce vedeți acum în imagine ne doream să crească competitivitatea și durabilitatea sectorului și să aibă acest potențial de creștere și dezvoltare. E ceea ce și-a propus Comisia Europeană să facă. Între cei trei piloni avem stimularea competitivității și performanței în sector, promovarea de abilități, inovare, consolidarea durabilității și maximizarea finanțării disponibile. Dacă analizăm acest sector mai mic al uh, turismului nautic și costier, acesta e cea mai mare activitate maritimă din Europa, adică o treime din economia maritimă. Sunt angajați aproape 3,2 milioane de oameni și sunt uh, generate 183 de miliarde de euro în uh, valoare adăugată brută. Dacă analizăm acest subsector al turismului nautic. Unul din 10 cetățeni face sporturi de apă. Înseamnă că, merg, că fac navigație, merg, folosesc caiacul, orice vă puteți închipui pe apă. Și apoi există cetăț- destul de mulți cetățeni care au bărci, avem peste 6 milioane de bărci în apele europene. Nu toată lumea navighează tot timpul, mă voi întoarce la acest aspect. Uh, Cifra de afaceri e de 6 miliarde de euro, aproximativ sunt 20.000 de locuri de muncă incluse și există o cifră de afaceri de 4 miliarde de euro în acest domeniu. Sunt uh, angajați mulți oameni în porturi pentru că e greu de spus, pentru că de obicei vorbim de micro-întreprinderi, e dificil să se facă aceste estimări. Sectorul are de asemenea și anumite provocări. Am văzut o creștere a mediei de vârstă pentru capitani într-o perioadă de 10 ani. Nu au existat foarte mulți capitani care s-au, um, au intrat în acest domeniu în ultimii ani din mai multe uh, motive. 30 de ani, rata de viață a unui iaht, acum există noi materiale din care sunt făcute iahturile și s-a extins durata de viață a unei asemenea embarcațiuni. Dar acum ne atingem, ne apropiem de termenul limită pentru multe embarcațiuni deja existente și vă voi spune care sunt provocările legate și de acestea și care ar fi niște posibile soluții. Apoi, există interese diferite între turiști. Își doresc diversificare, își doresc un alt tip de turism, văd să poată să-și folosească instrumentele digitale, așa cum am văzut că se întâmplă și în cazul sistemelor inteligente de transport. În acest document ne-am axat pe patru elemente pe care doamna președinte le-a menționat. Licența pentru capitani, apoi dezvoltarea activităților pe apă, reciclarea embarcațiunilor. Licenție, licențele pentru capitani, charterele. Oamenii nu mai sunt proprietari de bărci, ci merg undeva prin charter. Această economie a partajărilor este cea care ne așteptăm să crească, însă licențele private și cele pentru capitan nu sunt recunoscute în mod automat în întreaga Uniune Europeană. Și e clar că există un impact, există o pierdere de venituri. Dacă o companie face charter în marele sezon, vrea să angajeze capitani, uh, dar capitanii aceștia nu, capitanul nu le sunt uh, recunoscute documentele, atunci e foarte dificil. Există proiecte care au comparat tipurile de licențe și au analizat calificările de bază, însă am analizat doar o serie de state membre și de aceea îi mulțumesc domnului Uiei, domnului raportor și domnului Daghiar pentru că au în acest proiect, proiect pilot pe care îl vom lansa astfel încât să existe competențe de bază pentru capitanii europeni. În această imagine puteți vedea două embarcațiuni uh, identice sub două steaguri diferite și um, există, e nevoie de documente diferite pentru a manevra pe oricare dintre ele. Apoi, echipamentul de siguranță de la bord. Aici au existat probleme. Există reguli internaționale, europene, naționale ale uh, statului de pavilion și apoi și unde va merge vasul, condițiile din apă și așa mai departe. Trebuie să aibă și același aparat sub două tipuri diferite pentru că pentru a putea respecta două tipuri de reglementări. Așa că ne dorim sau să facem o recomandare statelor membre să nu pună în aplicare regulile naționale dacă statul de pavilion um, are cerințe care sunt respectate sau să cădem de acord cu un standard minim în Uniunea Europeană. Nu analizăm legislația aici, ci mai degrabă o mai mare standardizare a regulilor. Un al treilea element, dezvoltarea porturilor cum spuneam, acestea sunt folosite cel mai mult pentru a parca embarcațiunile, cum și pe stradă sunt parcate mașinile de cele mai multe ori. Aceste afaceri sunt de dimensiuni foarte mici și e greu să fie reunite. Ne-am gândit să creăm un forum astfel încât porturile să fie mai inteligente, să existe un schimb de bune practici, dar chiar să ajungem la acest sector e destul de dificil. Porturile pot să joace un rol foarte mare în digitalizare, în a deveni mai inteligente, mai conectate, să se folosească de centre existente și de asemenea pentru a face legătură între sezonalitate și legătură legătura cu alte produse. De exemplu, am avut două cereri pentru căi nautice, una pentru patrimoniu cultural și alta pentru căi nautice transfrontaliere care să diversifice oferta. Și un ultim punct, îmi pare rău că mi-am decășit depășit timpul, reciclarea embarcațiunilor. 80.000 de bărci și încheie timpul de utilizare în fiecare an, adică 1% din cele 6 milioane, 2.000 dintre ele sunt dezasamblate, restul pur și simplu rămân în apă sau pe teren și putrezesc undeva. Nu există o strategie pentru reciclare, pentru utilizarea acestor resurse abandonate într-o altă manieră. Așa că noi încercăm să vedem cum putem să reunim diferitele proiecte, unele există în statele membre, membre, cum să le reunim la nivel european și aceast, acest aport ar fi unul foarte important pentru economia circulară. Studiul are și concluzii, însă acestea nu fac decât să repete ceea ce v-am spus deja, așa că mă voi opri aici. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Deschidem acum dezbaterea. Monsieur de c'est à vous. Domnul de Grandes Pascal. Foarte pe scurt de această dată, pentru că nu prea mai avem timp. Aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc. Îi mulțumesc autorului acestei prezentări, care a fost într-adevăr una foarte importantă și existau multe date în această prezentare pe care trebuie să le studiem cu atenție. Coastele și turismul pe mare sunt mari surse de venit și, bineînțeles, și domenii de ocupare, de locuri de muncă. Doamna Bilbao ne vorbea despre toate acestea deja și ne vorbea de orașul Bilbao, unde există un climat foarte bun în zona costieră și a devenit un adevărat exemplu și prin gastronomia de acolo și alte lucruri. Nu vorbim doar de mare și soare, putem să alegem și o relaxare și orice altceva. Fenomenul care ne confruntăm acum cu acest turism la mare și la plajă poate să aibă și efecte negative, pentru că duce la o denaturare a concurenței. Există și aceste grupuri turistice, sex și alcool, turism ieftin, Există tot felul de aceste de altfel de lucruri. Nu am nimic împotriva sexului sau alcoolului, însă Există și aceste fenomene negative care sunt acum asociate cu turismul la mare și la soare, vandalism și așa mai departe, fenomene care nu sunt frumoase și la care trebuie să fim atenți. Apoi și la cazarea ilegală, posibilitățile de cazare ilegală, e un alt aspect foarte important. Și apoi trebuie să vedem ce fel de consecințe rezi de aici din cazarea în locuințe și așa mai departe, pentru că se face o concurență neloială hotelurile care, față de hoteluri care trebuie să plătească impozite. Apoi, anumite state care sunt deosebit de atrăgătoare pentru turiști. De exemplu, Roma. Știm că trebuie să te pui la coadă la 3 dimineața ca să intri la muzeu și așa mai departe. Toate acestea ar trebui să ne pună pe gânduri. Există o întreagă dezbatere legată de marele orașe turistice care au de-a face acum cu mișcări de oameni împotriva turismului. Apoi, turismul de croazieră. Și aceasta este o importantă sursă de venit în mod foarte clar pentru țările respective, pentru porturi, însă de acolo nu se cheltuie atât de mulți bani. Pentru că e all inclusiv și așa mai departe. Bine, nu am nimic împotriva croazierelor. Apoi mai există și alte noi fenomene, fenomene de succes, se ajută relații interumane, culturile și așa mai departe. Vă mulțumim, doamna Bilbao are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Apreciez foarte mult acest studiu care conține o serie întreagă de informații. Aș menționa un aspect care nu a fost uh, menționat. Eu fac parte și din Comisia Pescuit și la Comisia Transport, bineînțeles, și avem acest turism uh, nautic care este în plină expansiune. Însă, aici uh, să nu uităm uh, ceva ce e promovat de grupul nostru special. E vorba de dorința de a diversifica sectorul pescuitului, care în ultima vreme suferă dintr-o serie de cauze, probleme de, de personal, de resurse o serie de persoane care lucrează în acest sector își doresc o diversificare a activităților lor ca să poată și ei să participe la acest turism, uh, turism uh, nautic sau maritim. Și am fost foarte surprinsă că nu apare nicăieri acest aspect, pentru că vorbim despre locurile de muncă și așa mai departe, și nici o clipă nu am menționat uh, acest unghi de vedere legat de pescuit. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, în orice caz ar fi foarte interesant să ne spuneți cum uh, sectorul nautic poate să influențeze în bine sau în rău sectorul uh, turismului nautic. Doamna Meissner, pe scurt, o să fiu succintă. În primul rând, prezentarea a fost foarte interesantă, ar fi bine să o primim și noi. Uh, dacă se poate. Și bineînțeles că acest turism nautic este foarte important, face parte din agenda de creștere economică albastră. Suntem interesați de abordări integrate de creștere economică și turistică uh, albastră. Apreciem foarte mult uh, această idee de turism uh, maritim, nautic. Oamenilor le place să navigheze, însă există o serie de aspecte aici legate de uh, planificarea spațială, de, legate de problema mediului și așa mai departe. Trebuie să vedem cadrul și contextul global ca să înțelegem acest lucru, pentru că să nu uităm că suntem totuși într-un demers care să nu uite uh, integrarea, politica integrată maritimă. Domnul Telicca, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Poate că nu uh, știu multe despre acest subiect pentru că vin dintr-o țară care nu are ieșire la mare, însă mi se pare sunt interesante observațiile conținute în acest uh, raport, chiar fascinante. Eu mă gândesc uh, la diversele moduri de transport și mă gândesc și la transportul pe apă Vorbim despre turism, dar să nu uităm libera circulație a bunurilor, a mărfurilor și ați vorbit despre navigator, despre capitan și statutul acestora. Un exemplu, să zicem că ești în Croația și poți să navighezi până în Italia, de-a lungul coastelor italiene, dar uh, ajungi acolo și nu, nu poți neapărat să uh, poți să navighezi pe aceeași uh, embarcațiune în Croația ca și în Italia. Poate să pară absurd, poate să pară ilogic, um, dar așa asta situația, pentru că e vorba de barcă, e vorba și de serviciile pe care tu le poți uh, asigura ca și capitan. Nu mai vorbim aici despre un turism uh, pentru oamenii cu venituri uh, mari, pentru că iacturile nu seamănă neapărat asta. Uh, poate să fie ieftin să închiriezi un iaht pentru o companie, pentru o firmă care și să vină 10, 20, 30 de oameni. Și ce se întâmplă, deci, cu acest gen de inițiative? Aș, dori să fiți puțin mai, uh, mai uh, ambițioși în propunerile pe care le uh, Uh, propunerile pe care le faceți, uh, vorbiți despre obstacolele care persistă astăzi, să fim mai ambițioși pentru că avem nevoie să ne implicăm mai mult pentru a promova acest sustim, uh, sistem. Doamna Arnuto, mulțumesc foarte mult. Acest document de lucru, da, Aici doriți să aveți o uniformizare a licențelor acordate navigatorilor sau capitanilor profesioniști, mie mi se mi teamă că asta nu va favoriza decât uh, un dumping social și în acest sector, pentru că știm foarte bine că mulți proprietari de uh, embarcațiuni uh, Uh, doresc să se înregistreze sub pavilion din paradisurile fiscale și acum să mm, poată ei să și atragă skipperii uh, cei mai uh, ieftini veniți din, de pe alte zări, așa cum se întâmplă cu um, șoferii noștri de camioni din vestul Europei, care sunt la concurență cu cei din, din estul Europei și așa mai departe. Nu dorim Uh, așadar să avem o astfel de situație și în domeniul ambarcațiunilor. Ce se întâmplă apoi cu subsidiaritatea? Pentru că aici e importantă în domeniul navigației. Comisia ne spune ea însăși că fiecare țară are propriile cerințe și probleme legate de poziția sa geografică diferită, chiar foarte diferită de celelalte state. Numai statul membru poate el să hotărască care sunt cerințele în materie și să se bazeze, bineînțeles, pe zecile de ani de experiență în acest domeniu. Mulțumesc, doamna Arnotu. Acum uh, îi dau cuvântul domnului de la comisie. Un minut pentru o concluzie. Mă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, pot să fiu cât se poate de succint. Doamna Bilbao, nu vreau vorbesc despre politica sex și alcool, la comisiei merg direct la partea de pescuit și pescuit uh, recreativ. Sunt menționate, chiar dacă pe scurt, aceste activități în uh, studiul nostru, dar am avut și un studiu pe care l-ați menționat din partea Departamentului Pescuit, uh, care arată rolul acestuia în domeniul turismului. În fondul maritim și de pescuit al Comisiei există un buget destul de substanțial pentru dezvoltarea comunitară din inițiativa comunităților respective, care include exact ceea ce a spus dumneavoastră, și anume inițiative de diversificare a activităților și profesiunii pescar. Aici apare foarte mult turismul și activități de turism, care are și componente gastronomice, de exemplu, de exemplu, închiriezi o, o barcă, după care faci un tur al restaurantelor, etc. Sunt multe lucruri care se întâmplă deja în multe colțuri ale Europei și dacă doriți pot să vă dau mai multe detalii direct despre aceste um, lucruri. Doamna Meisner, apreciez foarte mult că ați menționat uh, agenda de creștere albastră. Într-adevăr, ați spus și dumneavoastră, ați spus și colegii, că uh, vor exista probabil uh, aceste aspecte uh, menționate în studiul care va urma în curând. Sunt mai multe opțiuni aici. Iar reglementarea în acest domeniu nu va fi ușor de făcut, pentru că avem atâtea și atâtea componente. Cu toate acestea, lucrăm la armonizarea licențelor skipperilor, capitanilor, care să permită armonizarea anumitor cerințe pentru anumite calificări, training pentru condițiile pe mare sau cunoștințe despre uh, locul sau regiunea în care ei activează și așa mai departe. Eu am fost foarte succint, dar avem un document uh, pe care vi pot pune la dispoziție care detaliază mai în amănunțime aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult domnului de la comisie. Am, am terminat deci cu acest punct. Trecem la punctul următor. Raportul de recomandare în ceea ce privește serviciile aeriene UE-USA. Doamna Griffin, Tereza ne poate da mai multe detalii, este doamna raportor și îi dau cuvântul imediat. Da, doamna Griffin nu este astăzi aici, nu poate veni pentru că are ședința raportorilor din umbră. Într-adevăr, vorbim despre acordul din care, pe care îl avem din 2003 încoace între UE și SUA pe transportul aerian. Și acest acord, vă rog să stingeți microfonul președinției, în sfârșit e vorba de un proces că se poate de formal, deci de formă, lucruri care decurg direct, direct din tratatul de la Lisabona. Mai multe detalii se regăsesc în textul doamnei Griffin. Care este poziția ei, așadar? Trebuie să sprijinim acest acord. Merci, monsieur Nilsson. Uh. Mulțumesc foarte mult. Domnule Van den Kamp, sunteți raportor din umbră. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, dacă îmi permiteți să-mi fac și eu treaba, vă mulțumesc foarte mult. Uh, Deci, uh, într-adevăr, așa cum spune și domnul Nielsen, putem să spunem că avem aici un uh, punct de vedere pozitiv pe acest raport, aș face două observații în speță. Uh, mișcările în transportul aerian Uh, între UE și Statele Unite reprezintă peste 60% din mișcările aeriene mondiale și cu 35% au crescut, uh, a crescut acest volum și trafic aerian între cele două părți din 2015 încoace. Uniunea Europeană are o serie de acorduri în materie cu, și cu alte state membre, dar revenind la partea americană, Ministerul uh, de Resort din Statele Unite a încercat să elimine o serie de obstacole uh, în sectorul respectiv. E vorba de o piață extrem de controlată în Statele Unite. Ministerul de resort, vă spuneam, a început niște consultări publice în acest sens, implicând și Congresul uh, American din punct de vedere material nu se va schimba nimic, dar uh, trebuie să punem întrebarea ce va însemna asta și mă refer, bineînțeles, la propunerea cu prezența laptopurilor la bord. Doamna Foster, doriți să vorbiți? Bun, data limită pentru amendamente este fixată pe 21 noiembrie la orele 14. A, comisia. Doriți să interveniți? Continuăm așadar. Nu să mai fim prezenți pe internet, în transmisiune pe internet. Nu uitați că acum intrăm într-o etapă cu ușile închise și uh, aveți un minut uh, cei care nu puteți să, nu puteți să rămâneți în sală din cauza acestui format cu ușile închise să părăsiți sala. Vă rog.